Ich darf Sie sehr herzlich begrüßen. Vă bun venit uh, tuturor. Aș dori să vă întreb dacă sunteți de acord cu ordinea de zi. Și de asemenea aș dori să vă amintesc că la 10 și un sfert vom duce o dezbatere referitoare la Turcia cu o serie de colegi care poate că vor și veni până atunci, pentru că au fost printre cei care au solicitat această dezbatere. Există um, observații referitor la procesul verbal, nu este cazul. Mai trebuie să fac o observație. Sunt uh, puțin supărat că președintele delegației pentru Irak a dat o declarație de presă în care a spus că eu nu i-aș fi, dat, nu i-aș fi acordat încredere domnului Krupler, doamnei uh, Krupler, mă scuzați, și că și că uh, ar urma să se, să se investigheze cele spuse uh, de această persoană, deoarece nu există încredere um, am trimis o scrisoare care a dus la prea puține rezultate și am solicitat o reuniune mi s-a solicitat o reuniune cu uh, reprezentantul la Ashraf. Eu am respins. Și cu doamna Iovașcova. De asemenea, aș dori ca să mai discutăm um, odată cu doamna Iovașcova ceea ce a spus uh, domnul Kropler referitor la această tabără, referitor la faptul că nu există telefon, uh, internet, că oamenii sunt uh, uneori reținuți într-o anumită parte a taberei. Nu, încă nu vine să cred. Acest uh, tabără Ashraf are 30 de kilometri pătrați. Erau, era vorba de străini care, pe care nu, care nu erau doriți acolo, um, era vorba de, sub vechiul uh, regim, e bine, li s-au dat 30 uh, de kilometri de pământ. 30 de kilometri pătrați. Mă întreb ce am putea inventa dacă acești 30 uh, de kilometri pătrați ar fi în, în Sussex, în Marea Britanie. Cred că niciunii dintre noi nu putem fi de acord și înțeleg când uh, se cere să se pună capăt acestei situații. Însă, uh, pe de altă parte, niciun stat nu dorește să pună la dispoziție uh, locuri pentru a primi aceste persoane. Albania și Germania au propus să primească acest, astfel, persoane din această tabără. Poate că am putea, dacă doriți, să facem uh, tabăra în circumscripția domnului Stevenson. Am rezolvat așa problema. Oricum, în viața mea politică, eu nu am mai uh, trăit așa ceva, să se întâmple așa ceva și sper că putem ajuta în discuție, în discuția cu Iana Iovașcova, să putem să aflăm ce vede uh, dumnea ei uh, după, uh, că se va întâmpla după plecarea trupelor americane. Cum vede ea că s-ar putea face ceva? Văd că nu are nimeni obiecții. Mai în plus, aș dori să vă informez referitor la încă un lucru. O propunere din partea domnului Fule la propunerea domnului Fiule, pe 1 iulie la Strasburg, aș dori să, luni pe 1 iulie, aș dori să um, organizăm o, o mică recepție referit, um, cu ocazia aderării Croației la Uniunea Europeană. Asta alături de reprezentanții ai Comisiei și, dacă se poate, și în prezența doamnei ministru de externe a Croației. Cred că este un moment oportun pentru a organiza așa ceva. Este toată lumea de acord? Atunci așa vom proceda. Trecem acum la raport, la care trebuie să vă spun că ceea ce um, avem acum uh, nu este partea finală, nu este documentul final, este work in progress. Vom mai discuta și uh, puteți cu siguranță să ne faceți observații în scris sau uh, direct referitor la acest document. Am făcut puțin greșeala așa cum de altfel a făcut uh, și Consiliul, um, să scriem o enciclopedie a politicii externe uh, a Uniunii Europene. Nu asta este sarcina noastră. Și bine, cine nu-și găsește țara preferată poate să depună un amendament. Dacă Tajikistanul de Sud nu este menționat, se va depune un amendament. Bineînțeles că vom vorbi despre țările individuale, dar în principiu cred că trebuie să avem o abordare mai generală. Nu știu dacă am, am reușit să avem o astfel de viziune, dar eu sper că am reușit totuși și, bineînțeles, scopul este uh, ca acest document să se bucure de o majoritate destul de largă. Pe nimeni nu interesează, uh, cu excepția ambasadorului respectiv, dacă la o anumită propoziție mai este menționată o țară sau nu. Trebuie să ne concentrăm pe mesajele cheie și să le subliniem pe acestea și să ne certăm referitor la ele. Nu. Și cred că am putea să-i solicităm doamnei înalt reprezentant să stabilească priorități și să, și să dea dovadă de leadership, dar nu putem face asta dacă noi nu dăm dovadă de aceeași rigoare în abordarea noastră. Așa cred că ar trebui să procedăm. De aceea, așa numitul comprehensive approach, abordarea cuprinzătoare, mi se pare abordarea cea mai bună. Vom, o vom discuta și cred că în acest sens trebuie să folosim toate politicile noastre pentru a ne obține și apăra interesele strategice la nivel mondial și să, con să convingem statele membre că într-o lume globalizată nu are logică să acționezi individual. De asemenea, um, aș dori să atrag atenția la um, politica individuală energetică a unor state membre. Um, deci, concluzia este uh, că împreună suntem puternici, singuri suntem singuri suntem slabi, cu excepția Marii Britanii, care cu siguranță este suficient de puternică și singură. Poate că ar trebui să scriem o mică notă de subsol sau să adăugăm o paranteză, să spunem împreună suntem uh, puternici, cu excepția Marii Britanii. Marea Britanie ar putea să își uh, să, să ceară un uh, opt-out pentru acest raport. Un opt-out parțial. Iată, deja avem o problemă. I also believe de asemenea, cred că în același timp ar trebui să găsim răspunsul la întrebarea cum găsim echilibrul între lupta pentru interesele noastre și lupta pentru valorile noastre. Este una dintre dilemele clasice cu care ne confruntăm. Și, bineînțeles, orice responsabil de politică externă se confruntă cu, a, cu astfel de problemă. Cum se pot echilibra cele două, cum pot fi aduse la un loc, cum se poate găsi compromisul între ele. Și cred că, pe această cale, ar trebui să găsim am putea să găsim o posibilitate să definim o strategie. Ceea ce mă îngrijorează este că acum avem foarte multe parteneriate strategice. Oriunde mergi în lume se vorbește despre parteneriatul strategic cu Uniunea Europeană. Și în continuu încheiem acorduri uh, de parteneriat strategic. Dar noi nu avem o strategie. și cred că inflația de acorduri de parteneriate strategice poate să fie logică pentru a face fericite câteva țări, dar asta nu trebuie să ne facă să pierdem din vedere faptul că nu avem o strategie. Deci, o abordare cuprinzătoare, definirea intereselor noastre, ale valor, a valorilor pe care dorim să le promovăm la nivel european, utilizarea oricărui instrument uh, politic de la comerț, la aspecte ce țin de drepturile omului, uh, politică externă, securitate, toate acestea împreună într-un anumit cadru care să ne permită să mm, căutăm mai bine, să urmărim mai bine interesele noastre și ale statelor membre. Este nevoie de asemenea de resurse bugetare și de un mai puternic leadership. Și Poate când vom avea rezultatele CFM, uh, vom obține asta. Cu cât mai multe parteneriate strategice avem, cu atât mai puțin bani avem să alocăm fiecăruia. Și Consiliul iubește parteneriatele strategice. Apoi avem o secțiune referitoare la proiectele noastre în funcție de regiuni uh, geografice. Și, uh, de exemplu, aici este vorba de politica noastră de vecinătate. Aici trebuie să luăm în considerare diferi, diferențierea, după cum se spunea, în uh, Est avem uh, vecini europeni, în Sud avem vecini ai Europei. Este o diferență de ambiție, să spun așa. Drept urmare, Aș dori să discut cu voi ideile pe care le aveți, dacă sunteți de acord cu principiul prezentat, astfel încât să iau notă de observațiile voastre. Sunt uh, convins că nu toate ambițiile voastre vor fi satisfăcute, nici ale mele nu sunt, Dar dacă sunteți de acord, vom putea continua să mergem pe această direcție. Dacă considerați că trebuie să facem un raport uh, normal, vom nota toate țările din, uh, din lume. Putem face și asta. Dar ceea ce mi-aș dori eu este să avem o abordare politică coerentă și nu numai să facem o listă de state. Mulțumesc. Mr. Duff. Domnul Duff. On. Uh, President, uh... Domnule președinte, eu sunt reprezentantul uh, ALDE care se a ocupat de acest care s-a ocupat de acest raport anul trecut. Și abia aștept ca și anul acesta să pot să mă ocup de acest subiect, pentru că este o șansă să pot să discuți despre relațiile externe ale Uniunii Europene și despre rolul pe care trebuie să-l jucăm noi în această politică. Sunt absolut de acord cu dumneavoastră în ce privește stilul și structura uh, pentru că întotdeauna nu mi-a plăcut când raportul arăta un fel de poveste a ocolului pământului făcută cu Thomas Cook. Am o atitudine mai critică decât uh, cea pe care am adoptat anul trecut față de lipsa de coeziune și de încredere de care dă dovadă Consiliul. Nu cred că a fost un an bun pentru politica comună externă și de securitate a Uniunii Europene. Și dezacordul în ce privește Siria este dovada grăitoare acestui lucru. Și îmi doresc să ne exprimăm punctul de vedere cu mai multă îndrăzneală și să fim cu adevărat critici față de lipsa de capacitate a statelor membre de a se angaja în mod serios și de a pune la punct cu adevărat o politică comună. Abia am văzut proiectul de raport, deci nu pot și nici măcar n-am să încerc acum să fac comentarii despre acesta. Vreau totuși să vă pun o întrebare pentru că nu mi-a sărit așa în ochi după prima lectură a textului. Care este in, intenția dumneavoastră? Cum aveți de gând să abordați chestiunea extinderii Uniunii Europene? Încă nu am văzut un uh, capitol despre acest subiect în ciuda faptului că nu vor exista uh, evoluții efective a actualelor procese de negociere pentru aderarea de noi state, nu cred că putem să trecem cu vederea acest subiect pentru că totuși este o perspectivă pe termen lung a politicii externe a UE. Domnul Van Ron Van Orden, mă scuzați. Mulțumesc, domnule președinte. Am să fac și eu câteva remarci preliminare. Mă bucur că recunoașteți rolul special pe care îl joacă Regatul Unit în domeniul politicii externe, dar cred că avem nevoie de o atitudine pragmatică mai degrabă decât să tot uh, ridicăm în slăvi rolul Uniunii Europene. Ar trebui să știm ce ambiții avem noi cu adevărat pentru acest, acest raport. Ne dorim să ajungem la un nivel cât mai mare de înțelegere între statele membre, mai ales pe anumite subiecte, dar ca să atingem acest obiectiv, Cred că avem o altă structură și un rol mai pregnant al Serviciului European de Acțiune Externă. Eu cred că am putea să avem uh, o structură mai modestă în ce privește SAE, să ținem cont de realitățile economice din prezent. Is there further? Nobody else? Nimeni altcineva nu mai dorește să ia cuvântul? Mr. Galler. Domnul Galler. Ich hatte mich zwar nicht gemeldet, aber... De fapt, nu dorisem să intervin, dar uh, am tendința să vreau să intervin. În principiu, mi se pare corect uh, să nu facem o, um, o călătorie cu Thomas Cook în, rândul, în jurul lumii, ci să stabilim care sunt centrele de greutate ale intereselor noastre și să le definim ca atare în raportul nostru. Nu am mai mult de spus, în principiu, decât că sprijin această abordare a președintelui. Uh, putting completely on one side the previous discussion, but you'll Mulțumesc, spune domnul Howitt. Ați vorbit de ce s-a întâmplat uh, anul trecut. De fapt, așa se întâmpla cu raportul cu privire la situația drepturilor omului și în urmă cu câțiva ani deja am hotărât să nu mai vorbim despre situația din toate țările lumii, ci să avem uh, mai degrabă un raport pe tema strategiei în domeniul drepturilor omului și așa trebuie să se întâmple și ce privește politica externă și așa cred că și membrii sunt mai disciplinați pentru că așa nu mai sunt tentați să depună uh, mii de amendamente numai pe subiectul uh, uneia sau altea dintre țări care din întâmplare um, îi preocupă. Pentru că, așa cum spuneam, dacă nu facem acest lucru, ajungem iarăși la un raport care seamănă mai mult cu un, uh, un catalog. Deci avem nevoie de disciplină. Mr. Cucan. Domnul Cucan. Thank you, Mr. Chairman. Vă mulțumesc, domnule președinte. O scurtă reacție la chestionarul pe care ne l-ați adresat în introducere. Cred că ar trebui să respectăm sugestiile dumneavoastră căci, deși este o misiune foarte grea, da, într-adevăr, trebuie să ne concentrăm pe un document care să aibă un rost pe plan strategic. Poate că cumva în încheierea documentului am putea să vorbim despre situația din diferitele țări, dar definirea unei strategii este necesară N-are sens să facem așa un inventar a chestiunilor și a țărilor relevante pentru anul trecut. Nu aceasta ar trebui să fie misiunea noastră, de aceea eu sunt de acord cu abordarea dumneavoastră și consider că ar trebui cu toții să ne gândim mai în profunzime despre cum am putea Uh, să transformăm acest serviciu european de acțiune externă pentru că el să fie mai eficient. Eu nu sunt deloc convins că ei își îndeplinesc misiunea care le-a fost atribuită și nu cred că chiar au avut vreo contribuție prețioasă la munca Uniunii Europene. Deci, haideți să nu uh, fim presați prea mult de timp, nu trebuie nici să dureze prea mult munca la acest raport, însă sunt de acord că am avea nevoie de un document care definește aspectele strategice care ar trebui să constituie nucleul viitoarei politici externe a Uniunii Europene. Vă mulțumesc, văd că nimeni altcineva nu mai dorește să intervină, atunci vreau să fac câteva concluzii. Sunt încurajat acum și am să schimb documentul de lucru ca de la bun început să fie mai clar că aceasta este noua noastră abordare și că de asta ne vom ocupa. Andrew, n-am uitat extinderea, am spus acest lucru, dar eu am spus că noi ne ocupăm despre, de politica externă de securitate comună. Dar, uh, bineînțeles că extinderea și politica de devecinătate uh, sunt două dimensiuni uh, ale politicii externe. Cu toate sunt importante, dar ce ne interesează cel mai mult este să consolidăm coeziunea europeană. Dar oricum am notat Domnule Van Orden, mai în sală? Întreabă președintele. Atunci putem să-i trimitem articolul 24, punctul 3 din tratat. și această propoziție poate ar trebui inclusă în raport, poate chiar așa, ca un fel de moto. Scrie, statele membre vor sprijini politica externă a UE în mod activ și fără rezerve, în spirit de loialitate și solidaritate reciprocă și vor respecta acțiunile UE în acest domeniu. V-am spus, putem să spunem acest lucru uh, ca și moto la începutul raportului. Și de acolo să plecăm. Da, domnul Van Orden are idei bune de uneori. <laughs> <laughs> and uh, therefore I think uh, Madame Matematini. No? Doamna Matematini. I'm going to let General von Orden know. We are in the same group. Yeah. I'm no... Da, nu am voce, dar am să-i transmit domnului Van Orden mesaj, asta vreau să spun. Adăuga doamna de Martini. Domnul Howitt Domnul Van Orden nu avea voce. I have to defend our colleague. Nu, trebuie să apăr, să-l apăr pe colegul nostru. Toată lumea are dreptul să se exprime, are dreptul la opinie. Ok. We have this point ready. Am încheiat cu acest punct de pe ordinea de zi și trecem la următorul. Domnul Cashman a sosit. Michael, where are you? Okay. Unde ești, Michael? Te rog. Uh, thank you very much. Thank you, uh, uh Elma. This is uh, a... Mulțumesc. Vă voi informa în urma intențiilor pe care le avem noi de a avea mai multă coerență și sinergie în legătură cu vizitele și delegațiile în afara Uniunii Europene. După ultimele comentarii în legătură cu SAE, vreau să îi mulțumesc șefului de delegație, Rule Van den Ger, pentru vizita în Africa de Sud și personalului, pentru pregătirea vizitei, pentru tot ce au făcut în timpul vizitei, când au apărut și câteva probleme diplomatice. Îi mulțumesc și secretariatului de la Bruxelles. Așa, am avut câteva dificultăți Inițial, noi am vrut să avem o întâlnire interparlamentară de plină în Africa, însă din cauza modificărilor la care a fost supusă delegația, deși eu nu eram de acord, numărul de reuniuni interparlamentare a fost uh, restrâns și deci prin urmare am avut un grup de lucru. Eu și încă doi uh, colegi, domnul Asedo și doamna Argentini. Cu cinci zile înainte să înceapă vizita, copreședintele meu din Africa de Sud, în mod arbitrar și fără să mă consulte, a anulat reuniunea, vizita noastră deoarece a existat o neînțelegere legată de faptul că relațiile noastre cu Africa de Sud ar fi avut uh, de suferit dacă nu aveam reuniunea interparlamentară. Deci iată, <laughs> tocmai de ce mă temeam, uh, n-am scăpat. Și în urma discuțiilor cu această copreședinte, dumneavoastră mi-a spus că nu exista nicio uh, autoritate pentru a avea o reuniune tip grup de lucru, ci doar pentru o reuniune interparlamentară. Și trebuie să vă spun, doar după ce a intervenit domnul Schulz direct, vorbit cu uh, domnul Zuzulu, lucrurile s-au uh, mai rezolvat. John Mary Fabs, copreședinta din uh, Africa de Sud, mi-a spus că timp de patru ani reușiserăm să construim o relație puternică. Însă, iată, o singură decizie a conferinței președinților din Parlamentul European a struncinat atât de mult această uh, relație. Am încercat tot posibilul să soluționăm problema, deci cei doi președinți au trebuit să vorbească această chestiune importantă. Uh, anularea acestei reuniuni interparlamentare, deci vă dați seama cât de gravă a fost problema creată de conferința președinților. Totuși am reușit să avem reuniunile noastre, am avut o serie întreagă de discuții, printre care una importantă a fost uh, cooperarea pentru dezvoltare, drepturile omului, am discutat uh, acea lege controversată privind protecția statului. Am discutat despre legea SADOC. Africanii nu prea doreau să discutăm despre asta. Ei vreau să vorbească în ceea ce privește legea privind informațiile de stat. Noi am încercat să introducem acest subiect pe agenda în mod uh, delicat. La Durban a avut loc conferința BRICS, după cum știți, și am fost informați în legătură cu ce s-a întâmplat acolo. Am discutat de asemenea despre legea informațiilor de stat, dacă presupune probleme pentru editor, pentru media, pentru ONG-uri, președintele, dacă președintele Zuma ar semna această lege. Deci dacă ar uh, însemna, dacă această lege ar fi și o amenințare și o problemă constituțională. Africanii de sud, sud-africanii de asemenea au discutat și despre instrumentul de cooperare al Uniunii Europene și în ceea ce privește eliminarea treptată a asistenței pentru dezvoltare pentru țările cu venituri medii, <clears throat> deci s-a vorbit mai mult. Dacă te uiți la PIB, Africa de Sud pare o țară cu venituri medii, însă dacă toți la prăpastia dintre bogați și săraci, aceasta este una dintre mm, cazurile cu diferențe majore între aceste două pături ale populației. Deci ei spun că ar trebui să existe o perioadă de tranziție. Păcat că nu mai e aici domnul Van Orden. Poate că ar fi putut transmite mesajul guvernului de coaliție din Marea Britanie. Eu am criticat uh, decizia recentă din aprilie a guvernului britanic de a stopa programul de ajutor către Africa de Sud din uh, 2015. Africa de Sud e considerată acum de guvernul britanic ca fiind țara cea mai dezvoltată din Africa, ă, capabilă să se descurce de una singură, însă e o decizie la care s-a ajuns fără acordul sud-africanilor, care, bineînțeles, cred că nu e o decizie corectă. Pe lângă aceste discuții parlamentare, am avut o serie de întâlniri cu ONG-uri am vizitat mai multe programe și proiecte pentru a vedea cum sunt cheltuiți banii europeni și, dragi colegi, trebuie să vă spun că banii aceia sunt cheltuiți foarte bine, nu doar pentru proiecte de sănătate vitale, ci și pentru proiecte pentru tineri care ies din închisoare și care trebuie uh, să-și găsească un loc de muncă și să-și uh, facă un viitor. De asemenea, am vizitat și un centru de detenție de la Cailișa și am văzut clar că finanțarea comunitară e un plus acolo. Contribuția noastră e de aproximativ 1% la bugetul sud-african. Noi nu... Deci de multe ori finanțăm proiecte care sunt uh, deja uh, existente, proiecte pe care le finanțează statul. De asemenea, am avut o discuție cu un think tank în legătură cu economia sud-africană. Faptul că e cel mai mare exportator către alte țări africane acum și uh, cel mai mare exportator către Asia din Africa. Bineînțeles, există și probleme. Am avut de asemenea o, o, o reuniune foarte interesantă cu Confederația Sindicatelor Sud-Africane, ceea ce a fost important pentru mine ca laburist. Au ajuns, bineînțeles, la niște discuții legate de cât de groaznic a fost colonialismul britanic și cât de minunat sunt chinezii acum. Uh, eu uh, mi-am folosit cele mai bune abilități diplomatice la această reuniune. Din păcate, omologul meu de acolo nu mi-a văzut adevărata natură politică și mi-a ținut adevărată teorie, deși era cu mult mai tânăr ca mine, în fine, eu am acceptat când uh, ne-am despărțit totuși, uh, mi-a spus la revedere tovară și sper să ne mai întâlnim. Deci, până la urmă, n-a fost așa rău. A fost o vizită interesantă. Și trebuie să spun că a fost o reuniune Gracias și Galer și domnul Schulz vor uh, participa um, la, uh, au făcut tot posibilul pentru ca această reuniune să aibă loc. Deci, fără intervenția domnului Schulz, această vizită a delegației nu ar mai fi avut loc. Eu cred că ar trebui să încurajăm conferința președinților să-și uh, modifice reuniunile în legătură cu foarte multe reuniuni interparlamentare. Eu cred că ar trebui să aibă un mecanism prin care să scadă bugetul cu o treime, însă să mențină totuși numărul de vizite. Da, ei au redus bugetul, însă n-au acceptat nimic din ce le-am propus noi. Deci îl voi ruga și pe președintele Șul să se gândească din nou la această decizie. Elmar, um, acum nu am făcut decât să vă uh, informez, însă dacă aveți um, Alte întrebări, bineînțeles, sunt la dispoziția dumneavoastră. Thank you very much. Uh, very briefly, because... Mulțumesc. Eu mai am un alt angajament la care trebuie să plec, spune domnul Galler. Vă mulțumesc pentru informațiile pe care ni le-ați dat. Da, e clar că a fost vorba și despre starea psihologică, cumva să zic așa, a sud-africanilor cu care a trebuit să vă confruntați. Da, pe de o parte, ei vor să ne transmită anumite mesaje în legătură cu intențiile noastre existente sau inexistente. Nu știu, mă întreb dacă o parte din problemele pe care le-ați întâmpinat au de-a face cu presiunile interne din uh, media. Au foarte multe scandaluri acum care domină dezbaterile publice. Nu credeți că cumva autoritățile sud-africane au dat dovadă de un anumit nivel de agresivitate tocmai pentru a se descărca, a se defula din cauza problemelor pe care le întâmplă la nivel intern, din cauza presiunilor existente acolo. Domnul Cashman. Reacția politică la noi oglindește nu oglindește modul în care sudafricanii ne percep pe ansamblu. Uh, Uniunea Europeană e extrem de importantă pentru ei. Avem un parteneriat strategic și Uniunea Europeană e principalul lor partener comercial. Aproape 30% din comerțul uh, lor total. Deci e mult mai mare decât uh, comerțul cu toate celelalte țări BRICS. Însă după apartheid, după lupta care a fost acolo, există o structură ierarhică. Odată ce se ia o decizie în legătură cu o reuniune interparlamentară, asta ajunge practic la nivelul de jos. Și când uh, reuniunea interparlamentară s-a transformat în grup de lucru, a avut loc o reacție psihologică. Au spus așa ceva nu mai e acceptabil, trebuie să ne întoarcem până sus de tot pentru a soluționa problema. Aveți dreptate când spuneți că acum, într-adevăr, există mai mari probleme în uh, cadrul Congresului Național African, ANC. Există acolo un fel de... Există mari probleme. Șomajul e foarte ridicat, mai ales în rândul tinerilor. E de aproape 45%. Prin urmare, au probleme, au probleme interunionale. Exemplul minei de la... Bună. Și din cauza acestor probleme și presiuni, a existat această mentalitate de asediu, deci s-a dezvoltat această mentalitate cum că ar fi asediați. Să până la urmă și înțelepciunea s-a impus. Salvador Asedo le-a spus, știți, avem impresia că Uniunea Europeană nu vă interesează. Și atunci am văzut imediat o reacție din partea lor. Au schimbat viteza. Ne-au tot spus de cât de importantă e Uniunea Europeană, cât de important e parteneriatul nostru strategic și mai ales vizita președintelui Schulz a consolidat aceste percepții. Însă e drept, există probleme la nivel interior, acuzații de corupție, de fraudă, de turnare de fonduri. Guvernul, bineînțeles, e acuzat, există și mișcări sindicale mari și mă uit la Andrew Duff, am văzut că și în țara noastră de multe ori politicienii sunt la înălțimea așteptărilor, alte ori se închid într-o cameră întunecată sperând ca problemele să dispară. În Africa de Sud e la fel. Ja, wir kommen jetzt zum Tagesordnungspunkt 6. Trecem acum la punctul 6 de pe ordinea de zi. Elmar Costello informarea asupra grupului de lucru al delegației pentru relații cu Consiliul Legislativ Palestinian la Ramallah, Ierusalimul de Est, în perioada 27 aprilie-2 mai 2013. Poate că ne puteți prezenta puțin contextul. Mai că știi cât mi-e de greu. Okay. Hi. Good morning, Chair. Good morning. Uh... Bună dimineața tuturor. Vă mulțumesc pentru ocazia și invitația de a vă informa în legătură cu vizita delegației a Consiliului Legislativ Palestinian în Ramallah și în Cisjordania. Deci vizita a avut loc, așa cum s-a spus, între 27 aprilie și 2 mai. Au participat uh, Veronic de Kaiser, Alexander Tyne de la ALDE, Nicole Kill Nielsen de la Verzi și Georgios Tutsas de la GUE și eu însă. Ne-am bucurat foarte mult că am primit permisiunea de a participa la conferința Libertate și Demnitate la Ramallah, care a avut loc înainte de începerea vizitei oficiale. Această reuniune Libertate-Demnitate se referă la deținuții palestinieni din închisorile israeliene cu ocazia 11 ani discursul lui Marouan Barguti. Mai multe ONG-uri au uh, participat uh, la această conferință. Și mai, put- mai au fost uh, și unii deputați prezenți din partea noastră, de altfel, doamna Argentinii a fost acolo. Această conferință a avut loc a fost organizată deoarece s-au împlinit 11 ani de la arestarea lui Meruan Barguti. Foarte mulți deținuți femei, copii, membri ai Consiliului Legislativ Palestinian și 100 de prizonieri pre-Oslo uh, sunt în închisorile Israele. Se folosește în continuare detenția administrativă, ca mijloc de intimidare. Mai mulți deținuți și-au pierdut și viața, ceea ce a îngrijorat mult Parlamentul European. Femei și copii sunt de asemenea în închisori. Și astfel se încalcă cea de-a patra convenție de la Geneva. Și eu, un... de asemenea, vizitele familiilor sunt foarte îngrădite. Parlamentul European a adoptat o rezoluție pe 14 martie în care se cere o misiune de documentare pentru a examina condițiile de detenție a palestinienilor în uh, Israel, în închisorile israeliene. După părerea noastră, faptul că am fost la această conferință și rezoluția Parlamentului pentru evaluarea condițiilor uh, deținuților sunt și elemente foarte importante. Și credem că această vizită de documentare ar trebui să aibă loc cât mai curând. Referitor la conferință, am lansat o rețea a delegațiilor interparlamentare cu Palestina, pentru a consolida activitatea asociațiilor interparlamentare uh, față de statul palestinian. După conferință am trecut la programul nostru destul de intens. Ne-am întâlnit cu membrii ai Consiliului Legislativ Palestinian. Am avut o reuniune și cu fostul prim-ministru Salam Fayad. Aceste discuții s-au referit la situația politică care e din ce în ce mai dificilă, la inițiativa lui John Kerry, care ar fi urmat să dea roade până pe 7 iunie, însă termenul limit a fost amânat puțin atât timp. Am vizitat mai multe orașe, așezăminte, sate în Cisjordania, comunități de beduini în Valea Iordanului, de asemenea. Și am fost uimiți să aflăm că evacuările au loc în continuare, chiar în seara vizitei. Uh, erau evacuați din cauza unor uh, exerciții militare. Deci trebuia să ia totul, vite, tot ce aveau și să plece. Școlile se închideau. E ceva ce se întâmplă de multe ori pentru ca armata israeliană să-și desfășoare acolo activitățile. Ne-am întâlnit și cu ambasadorul UE acolo care ne-a informat în legătură cu situația politică, cu domnul John Gett Rutter. Am fost și la Ienin, ne-am întâlnit cu reprezentanții ai comunității creștine, ai uh, mediului de afaceri, cu studenți. Am fost și la Hebron, unde am vizitat acest oraș împărțit și am văzut impactul social și economic al controlului israelian în două regiuni din acest uh, oraș. Și după care am fost la Betlehem și ne-am întâlnit cu primarul. Ne-am întâlnit cu mai multe ONG-uri, cu lideri de afaceri care ne-au informat în legătură cu munca lor și cu evaluarea pe care o fac în legătură cu situația politică. Câteva concluzii în urma vizitei noastre cu diferiții reprezentanți ai delegațiilor. Ați văzut o copie a comunicatului de presă pe care l-am emis ne-am exprimat îngrijorările majore în legătură cu situația palestinienilor, în legătură cu modul în care li se refuză drepturi și libertăți fundamentale, cum ar fi libertatea de mișcare, punctele de control sunt un obstacol major pentru că oamenii să-și ducă viața. Zidul de separare, de asemenea, separă familii întregi acest zid, de s-a văzut problema zidului, mai ales în Ierusalimul de Est. Ne-a îngrijorat să vedem de asemenea cât de mult sunt hărțu- hărțuiți în continuare palestinieni. Am văzut asta la întâlnirea cu beduinii pe Valea Iordanului. Ne-am întâlnit de asemenea și cu palestinieni de la Hebron care ne-au povestit același lucru și de mai, în mai multe locuri ne-am dat seama că coloniștii de multe ori pun mâna pe terenurile palestinienilor, însă justiția nu anchetează ce se întâmplă. Am văzut cazul Hebronului. Uh, Chiar și noi am fost hărțuiți de forțele de securitate și de coloniști în timpul vizitei la fața locului. De asemenea, am văzut și planul uh, israelian la două niveluri care permite dezvoltarea um, coloniilor. Acum, libertatea de mișcare. ne-a îngrijorat sistemul practic de apartheid în, pe anumite străzi, de exemplu. Tot în Hebron, palestinienii nu puteau să meargă, de exemplu, pe anumite străzi sau dacă puteau să intre în anumite zone, trebuia să meargă, de exemplu, pe un anumit trotuar. La Hebron, la Ienin, și la Betlem ne-am uh, întâlnit cu reprezentanții ai comunității maronite. Am fost impresionați de eforturile lor, dar am văzut și ce obstacole întâmpină. Banii din impozite care trebuie returnați uh, sunt reținuți de Israel. Există de asemenea probleme legate de accesul la resurse naturale, apa, coloniile consumă mult mai multă apă decât palestinienii pe cap de locuitor și există mari probleme legate de călătoriile uh, Există mari probleme legate de faptul că apa trebuie transportată uneori pe distanțe mari. E un plan strategic acolo de a-i forța pe palestinieni să-și părăsească teritoriul, mai ales în zona Ierusalimului. Și asta se vede cu zidul de separare sau anexat porțiuni de terenuri care depășesc cu mult um, um, limitele fixate în 1967 și la acordurile de la Oslo din anii 90. Am fost impresionați de palestinieni cu care ne-am întâlnit, care au un angajament clar pentru procesul de pace prin care vor să vadă că au până la urmă dreptul la autodeterminare și la constitui un stat. Aveau mari așteptări din partea Uniunii Europene. Sperau ca noi face tot posibilul pentru ajungerea la o înțelegere în această regiune. Ce follow-up vom avea? Peste două săptămâni vom publica toate documentele, declarațiile pe care le-am uh, făcut în timpul reuniunilor noastre, le aveți deja, avem și un raport către înalta reprezentantă care va fi uh, trimis și Consiliului pentru ca reprezentanții statelor membre să fie informați. Și vom trimite de asemenea raportul reprezentanților șefilor de stat. La începutul acestui an, Consiliul Legislativ Palestinian a spus, noi am, delegația noastră a spus că problema deținuților e într-adevăr o prioritate pentru noi. Ne-am întâlnit și cu uh, ministrul irlandez care s-a implicat de asemenea în soluționarea acestei probleme. Avem și o rezoluție comună adoptată în martie. Am fost și la această conferință Libertate, Demnitate la Ramallah la sfârșitul lui aprilie. În urma acestei conferințe, la care a participat și Isabel Duran, vicepreședinta Parlamentului, reprezentându-l pe domnul Schulz, s-a cerut o vizită de documentare. Deci dumneavoastră a și scris domnului Schulz, cerând organizarea acestei vizite. Noi vom menține presiunea pentru a primi un răspuns din partea domnului Schulz și din partea conferinței președinților în legătură cu organizarea acestei uh, vizite de documentare la fața locului. Deci, acestea au fost informațiile pe care am ținut să vi le prezint astăzi. Eh, Mulțumesc, domnule președinte. După descrierea făcută de doamna Costello și după ce citim aceste rapoarte, știm că este peste 5.000 de deținuți palestinieni în teritoriile israeliene, știm că se încalcă convențiile internaționale, sunt deținuți în condiții care nu respectă garanțiile și procedurile judiciare, sunt deținuți femei, copii, în condițiile descrise în raport. Am avut și delegația Parlamentului. Deci, în urma acestor lucruri, va face ceva Parlamentul European sau nu? Avem un buget pentru cooperarea cu Israelul. Vom face ceva în această privință? Vom face ceva în ceea ce privește uh, programele de interschimb comercial sau cu programul cadru de cercetare? Când vedem cum stau lucrurile. Dacă s-ar întâmpla asta în orice altă țară terță cu care cooperează Uniunea Europeană, sunt sigură că deja s-ar fi luat niște măsuri până acum. Mulțumesc. Vreți să răspundeți la întrebare, doamnă Costello? Mulțumesc. Da. Sunt perfect de acord cu dumneavoastră. Acești deținuți întâmplă niște condiții uh, îngrozitoare și în rezoluția din martie am spus asta foarte clar. Când am discutat despre moartea lui Amir, um, domnului Jaradat. Am spus că există mii de deținuți în condiții îngrozitoare, nesănătoase, nu au acces la tratament medical, la educație, mulți dintre ei. E o situație intolerabilă. De ce am hotărât că vrem ca asta să fie o prioritate politică pentru delegația pentru relațiile cu Consiliul Legislativ Palestinian. Când vă uitați la raport pe ansamblu, pe ansamblu și vă uitați la condițiile și la modul în care sunt tratați palestinieni și vedeți ce încălcări majore există la adresa dreptului internațional, la dreptul la dreptul privind drepturile omului. Deci nu e normal ca Uniunea Europeană să stea cu mâinile sân și să nu facă nimic. Eu aș sprijini, eu sprijin clar orice acțiune care ar trage la răspundere Israelul pentru încălcarea dreptului internațional și a drepturilor omului. Și, sper, și cred că Parlamentul European ar trebui să facă asta, e de datoria sa. De asemenea, e important să organizăm acea vizită de documentare din partea Parlamentului, așa cum se cere și în rezoluția din 14, 14 martie mai ales știind care e situația deținuților palestinieni. Unul din cinci palestinieni a fost la un moment dat într-o închisoare. Nu există nicio familie care să nu fi fost afectată de această problemă a uh, arestărilor. Deci e o problemă care îi afectează pe toți. Problemă transversală. O situație extrem de tristă. Deci să vezi că fiecare familie din teritoriile palestiniane a fost afectată, deoarece un membru al familiei a fost la un moment dat închis în închisoare. Și asta are o legătură clară cu procesul de pace, cu căutarea unei soluții durabile în Orientul Mijlociu. Și de aceea eu cred că e nevoie de acțiuni uh, ferme și știu că și palestinienii așteaptă asta din partea Uniunii Europene. Yeah, thank you very much, Mr. Chairman. I the floor because uh, I... Mulțumesc, domnule președinte, spune domnul Covacev. Am solicitat uh, cuvântul pentru că consider că este important ca partenerii noștri să respecte drepturile omului, statul de drept și uh, demnitatea Este o situație sensibilă, delicată și cred că ar trebui să fim uh, dăm dovadă de aceeași sensibilitate față de toate uh, părțile. Aș dori să vă întreb dacă v-ați întâlnit cu, păr- cu reprezentanții ai uh, părții izraeliene. Știți că unii dintre deținuți uh, eliberați din păcate s-au întors la activități ilegale sau activități teroriste. Dacă luăm numai, dacă ne uităm numai la o perspectivă, cu siguranță nu vom ajuta procesul uh, de reconciliere. Deci trebuie să luăm în considerare uh, toate pozițiile tuturor uh, părților și să nu condamnăm uh, numai unilateral. Aș dori să spun că vizita delegației a fost în Cisjordania și în Ierusalimul de Est și se referea la situația deținuților. Ne-am întâlnit cu, cu reprezentanții ai palestinienilor. În noiembrie, poate vă amintiți, am avut uh, o misiune uh, referitoare la situația beduinilor și trebuia în momentul respectiv să ne reunim cu membrii ai Knesetului pentru a discuta situația de acolo. Și am fost foarte dezamăgiți pentru că în ultimul moment această reuniune a fost anulată. Aveți dreptate, într-adevăr, într-o situație de conflict trebuie să te asiguri că sunt ascultate toate părțile, to- toate uh, versiunile poveștii. Însă când este vorba de încălcarea drepturilor omului uh, și a legislației în acest domeniu și a dreptului internațional, cred că este important ca Uniunea Europeană și alte state să spună că nu este acceptabil ca un stat să, um, să efectueze astfel de încălcări. Bineînțeles, eu, eu sunt irlandeză, vin dintr-un oraș de frontieră din Irlanda și sunt foarte conștientă de faptul că în orice situație de conflict există versiuni diferite și este important ca toate acestea să fie ascultate. Însă este în același timp important ca nedreptățile să fie văzute și acolo când, atunci când sunt uh, efectuate în numele statului să, să se spună lucrurilor pe nume iar uh, comunitatea internațională să le, um, să le condamne. Nu spun că actele de terorism de toate părțile nu ar trebui să fie condamnate. Orice act de terorism trebuie să fie condamnat. Și cu siguranță aș fi de acord cu asta, însă ceea ce aș vrea să spun este că um, atunci când am ascultat pe palestinieni, am, mi-am dat seama că ei sunt un popor pașnic, doresc o soluție pașnică și am văzut asta prin însăși rezistența lor și prin faptul că se menține această pace care este foarte fragilă. Angajamentul pentru pace este foarte puternic și trebuie să ne bazăm pe buna credință a palestinienilor, cu toate că um, se confruntă cu foarte multe adversități care de multe ori vin din partea statului zur Türkei. Bun, acum referitor la Turcia. Herr Portman ist da, der ist äh, Berater für die Türkei Domnul Portman este prezent uh, consultant uh, pentru Turcia în uh, Serviciul European de Acțiune Externă. Mai așteptăm pe doamna Alexandra Crascanie de la Direcția Generală Extindere la dorința mai multor colegi. Discutăm astăzi uh, evoluția din Turcia. Vedem că dintr-o problemă urbanistică, practic, uh, de la Istanbul, uh, s-a iscat un conflict mult mai cuprinzător și este important uh, pentru noi pentru că este vorba de un stat candidat la Uniunea Europeană și un stat membru NATO. De mai multe ori am susținut uh, importanța unui concept cuprinzător referitor la Turcia în care să fie incluse toate aspectele ce țin de comunicarea cu societatea, cu populația și vedem că există probleme, vedem alianțe uh, în, cadru, în cadrul acestor proteste care merg foarte departe. Sunt oameni care doresc să um, vadă Turcia din nou ca pe vremea lui Atatürk, tineri care au luat exemplul primăverii arabe și doresc uh, transparență și doresc comunicare. Uh, vedem că există um, protestatari care ajung la închisoare pentru că folosesc Twitter și Facebook. Și iată, vedem cum se acționează împotriva demonstranților acolo. După cum spunea președintele Abdullah Gül, um, democrația nu are loc numai în uh, momentul alegerilor și mi se pare o poziție inteligentă cea pe care a luat-o. Trebuie ca opoziția să se poată exprima. Este însă totuși clar că nu înțelegem uh, în totalitate relațiile și motivațiile care au dus la situația actuală și de aceea ne bucură faptul că îi avem pe acești invitați alături de noi care să ne informeze referitor la situație. Mi se pare în plus interesant că domnul Arenci, uh, viceprim-ministru, uh, s-a scuzat față de protestatarii care au uh, fost victimele violenței, dar nu și primul ministru. Eu nu cred în coincidențe. Și asta arată evoluția situației. Și este o întrebare pe care uh, mi-o pun. Dacă negocierile pe care și Erdogan uh, le sprijină nu sunt menite să elimine dominanța armat, armatei și să submineze independența jurisprudenței de până acum în domeniul acesta. Amândouă au fost elemente importante pentru statutul de candidat al Turciei. Și după ce s-au eliminat pe această cale um, anumite tipuri de putere, se poate introduce un alt tip de putere prin uh, um, introducerea unor abordări islamice pentru colegul Daft, de exemplu, problema interzicerii alcoolului uh, nu joacă niciun rol. Nu, dar sunt uh, detalii, de fapt, la asta mă refer. Detalii uh, prin care în legislație intră aspecte islamice care nu au nimic de a face cu un stat secular, fie că îți place să bei sau nu. Și domnul Erdogan a spus că de fapt nu urma să se construiască un mall în acest parc, ci mai degrabă o moschee. Deci, practic, a, a adus o contragreutate, un contraargument. Eu unul sunt uh, foarte nesigur de cum va evolua situația, de aceea poate că este logic să ducem această uh, discuție. Deci uh, mulțumesc foarte mult uh, invitațiilor care ne stau la dispoziție. Am să încep prin a-i da cuvântul domnului Portman. Doamna Cascandel a venit între timp. Și am să-i dau cuvântul raportoarei noastre pentru introducere. Sau nu, întâi uh, comisia. Domnul Portman. Uh, thank you very much good morning. I'm the Turkey advisor to the High Representative in the External. Bună dimineața tuturor. Eu sunt um, consultantul um, Serviciului European de Acțiune Externă referitor la Turcia. Cred că ceea ce vedem în Turcia este um, cea mai conflictuală situație în ultimii 11 ani de guvern uh, AKP. Cred că este important să evităm uh, comparațiile cu ceea ce s-a întâmplat uh, în regiune mai larg. AKP este sprijinit de 51% din populație și prim-ministrul Erdogan este cel mai popular politician din țară. Și Turcia este totuși o democrație. E bine, sunt mai multe aspecte. Primul uh, aspect a fost un protest mai degrabă ce ține de mediu, referitor la parcul Ghezi din Istanbul. Apoi, Uh, demonstrațiile mai largi, cea mai extinse, care au avut loc în întreaga țară și care au un mesaj mai puțin concentrat, ci mai degrabă sunt o exprimare a frustrării referitoare la faptul că uh, oamenii simt că nu au o voce în această democrație. Și al treilea aspect, o furie um, arătată față de um, utilizarea violenței excesive de către poliție. Cred că soluțiile la cele uh, trei subiecte sunt uh, destul de clare. În primul rând, pe primul subiect, parcul, mai multă consultare, discuții uh, publice uh, referitoare la, uh, domeni, la proiecte publice. La al doilea punct, uh, o, un angajament ferm față de libertatea de um, a demonstra și libertatea de exprimare, inclusiv în mass media socială, și pe al treilea subiect, um, condamnarea violenței excesive atâta timp cât ea a fost dovedită și o investigație cât se poate de rapidă a oricărei plângeri referitoare la violență excesivă. Declarația pe care am văzut-o din partea viceprim-ministrului Arinci ieri uh, și declarațiile pe care le-a făcut în uh, reuniunile cu reprezentanții protestatarilor și ai sindicatelor uh, sunt o evoluție pozitivă. însă momentul cheie va fi când prim-ministrul Erdogan se va întoarce din Mm, din vizita sa în uh, Africa de Nord și așteptăm cu mare nerăbdare să vedem ce va spune. Cred că vocea Uniunii Europeană a fost ascultată, a fost auzită aici. Uh, comisarul Füle și uh, mm, um, purtătorul de cuvânt a doamnei înalt reprezentant au făcut declarații pe acest subiect. Amândoi au, um, au intervenit uh, foarte timpuriu în, uh, în ceea ce privește această situație. doamna înalt reprezentant s-a uh, arătat îngrijorată față de utilizarea violenței și-a arătat compasiunea față de cei răniți și a subliniat nevoia de reținere și dialog. Și considerăm că această declarație este în continuare valabilă Doamna înalt reprezentant urmărește îndeaproape acest uh, subiect uh, zilnic cu, uh, în strânsă colaborare cu Comisia, cu delegația noastră de la Ankara și cu alte, și cu reprezentanții ale altor, altor state, state membre din Ankara în care sprijină această um, poziție. Serviciul European de Acțiune Externă va Um, primi o delegație mâine ca, uh, pentru a primi o petiție a unor cetățeni care își exprimă îngrijorările. Bineînțeles, urmărim uh, ce spune toate declarațiile guvernului uh, și ceea ce va spune prim-ministrul Erdogan și suntem pregătiți să mm, facem din nou o declarație în cazul în care circumstanțele o vor solicita. Mulțumim. Vă mulțumesc foarte mult, domnule Breck. Am să fac o declarație în numele Comisiei Europene pentru că, așa cum știți, Faptele sunt următoarele. Guvernul Turciei a folosit uh, forța în mod disproporționat și excesiv împotriva unor demonstranți pașnici uh, și acest lucru a fost uh, vizibil pentru toată lumea, cu atât mai mult cu cât Protestele acum s-au extins și în alte orașe ale Turciei. Oameni din toate categoriile sociale uh, s-au implicat în aceste demonstrații și uh, guvernul s-a făcut vinovat de uh, faptul că nu a încercat să dialogueze, a încercat să nu existe prea mulți uh, martori și, practic, presa a trecut sub tăcere ceea ce se întâmplă de mai multe zile, ori din lipsa libertății de exprimare, ori prin autocenzurare. Noi am atras atenția autorităților că trebuie să garanteze libertatea de exprimare, libertatea de um, um, um, manifestare și că nu trebuie să fie uh, uh, limitată libertatea presei. Turcia acum are ocazia de a-și da seama de provocările cu care se confruntă și că are nevoie de standarde democratice mai înalte și de practici democratice efective. Căci toți cei care nu sunt de acord cu legislația aprobată de majoritatea parlamentară sunt văzuți ca niște potențiale opozanți. Va exista o vizită la uh, Istanbul uh, a comisarului uh, în ce privește um, pentru a-i permite să participe la o conferință. Această vizită era prevăzută de mult timp. Și, de fapt, domnul comisar trebuia să vorbească despre viziunea Comisiei și despre viitorul comun pe care Turcia și Uniunea Europeană îl uh, au în comun. Dar având în vedere ultimele evoluții din Turcia, domnul comisar va discuta pe lung și despre provocările cu care se confruntă Turcia în viața sa de democrație și de eforturile care mai trebuie depuse pentru a întruni criteriile politice. Și, în mod evident, domnul comisar a urmărit îndeaproape evenimentele cele mai recente din Turcia. Vă mulțumesc! Doamna Omanroiten, vă mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să încep prin a spune că reacția serviciului nostru de acțiune externă a fost, ca de obicei, cam târzie. Abia sâmbătă a existat o reacție și ceea ce a făcut uh, domnul comisar și ce am făcut și eu în calitate de raportoare din acest parlament a fost că am reacționat imediat, practic vineri. Ne-am exprimat. Și am reacționat față uh, de imaginile violente ale primărilor uh, manifestanților la Istanbul și în alte orașe din Turcia. Și aceste imagini nu au avut un impact numai asupra mea, ci asupra întregii opiniei publice din Turcia și din afara Turciei. În rezoluțiile noastre, domnule președinte, întotdeauna am subliniat cât de important este pentru Turcia să continue procesul de reformă, să garanteze libertățile fundamentale și îndeoseb libertatea de exprimare și de asemenea dreptul de a se reuni. Și aici, uh, din punctul meu de vedere, uh, este inclus și dreptul de a protesta. Dragi colegi, nu e vorba și mai despre reformele legislative, e vorba și despre mentalități, percepții. Eu, ca și mulți dintre dumneavoastră, sunt foarte dezamăgită de reacțiile primului ministru Erdogan. Este ca și cum lui nu i-ar păsa de efectele pe care le au stilul său de a guverna și limbajul pe care îl folosește, pentru că o mare parte din societatea din Turcia nu a votat pentru el. Eu sunt ferm convinsă de faptul că democrația uh, este mai mult decât uh, alegerile sau majoritatea electorală. O majoritate în Turcia, ca și în altă parte, trebuie să-și asume răspunderea pentru întreaga societate, deci inclusiv pentru ceea ce crede minoritatea. Acest lucru este valabil atât pe plan politic cât și în general, în ce privește societatea. Cuvântul compromis pare să nu facă parte din uh, vocabularul politicienilor turci. Schimbarea de atitudine a guvernului turc, dar și a primului ministru, este o, un lucru indispensabil acum. Poate că ar trebui să plece urechea, domnule președinte, la cele spuse de președintele Gul. Acesta a spus foarte bine că democrația înseamnă mai mult decât alegerile. Totuși, o democrație inclusivă, pluralistă, vibrantă, are nevoie de competențe, dar și uh, de o opoziție constructivă. Există acest lucru în Turcia? Este mai degrabă o provocare. Domnule președinte, multe a fost spuse în ultimele zile despre atitudinea uh, uh presei uh, mainstream din Turcia. Și atunci când uh, în piața Taxrim uh, uh, vedeam uh, cum se ridica fumul pe principalul canal de televiziune, se difuza un documentar cu pinguini. Ceea ce dovedește simțul de autocenzură exacerbată, aș spune, al principalelor mijloace de informare în masă din Turcia, pentru că acestea, de fapt, fac parte din conglomerate mari, unde există multe interese de afaceri în joc. Evenimentele recente, atât de devastatoare cum au fost, ar putea să fie un punct de cotitură în istoria Turciei. Dacă vă uitați la legislația recent adoptată în ce privește consumul de alcool, e de ajuns să, să vă faceți o idee. Nimeni nu are nimic împotriva măsurilor de prevenire. Dar oamenii consideră că nu este numai cu scop de prevenire, ci că modul lor de viață este în joc. Și atunci este o amenințare această nouă legislație. Și autoritățile turce uh, vor avea de tras ponoasele din această politică. Mulțumesc! avem o listă mare de um, o listă lungă de persoane care doresc să ia cuvântul. Credeți că o puteți limita la un minut și jumătate? Bun, atunci să vedem dacă sunteți printre ultimii, de cât timp veți putea um, de cât timp uh, vă veți bucura, dar vă rog să fiți uh, uh, politicoși față de restul colegilor și să nu vorbiți prea mult. Domnul Howard are acum cuvântul. Vă mulțumesc, uh, domnule președinte. Am înțeles că în jur de 60 de orașe din Turcia acum uh, <coughs> sunt scena unor demonstrații și cred că fenomenul ia amploare. Parlamentul și înaltul reprezentant și-au exprimat îngrijorarea față de uh, reprimarea um, acestor uh, manifestanți pașnici și uh, despre folosirea excesivă a forței, pentru că s-a spus că acești protestatari nu fac decât să-și exerciteze drepturile democratice și uh, guvernul este uh, responsabil pe plan juridic pentru felul în care forțele de uh, poliție se comportă cu acești manifestanți. Și să nu uităm că trei uh, protestatari deja au murit în urma confruntărilor cu poliția, inclusiv un membru al grupului social-democrat. Și uh, simbolic este um, atacul împotriva femei, îmbrăcate cu roșu, uh, și ați văzut cum se folosesc gazele lacrimogene și există multe rapoarte despre atacurile uh, foarte violente cu gaze lacrimogene pentru că până și animalele ar avea de suferit de armite oamenii. Protestatarii sunt văzuți ca un fel de teroriști și ar trebui să-i spunem uh, premierului Erdogan că nu poți să faci o călătorie în uh, Maghreb și să sprijin primăvara de acolo uh, și în același timp în propria ta țară să fii surd la ce cere populația. Eu am constatat de asemenea, așa cum a spus și doamna raportor și reprezentanta Comisiei, că principalele canale de uh, informare din Turcia au preferat să nu arate ce se întâmplă. Mm, ar fi păcat ca aspirațiile europene ale Turciei să fie uh, blocate și afectate de ceea ce se întâmplă acolo, dar noi trebuie să ne exprimăm uh, revolta uh, Uh, um, față de ce se întâmplă în Turcia și Uniunea Europeană trebuie neapărat să ia măsuri pentru această țară, împotriva acestei țări care de dovadă că nu respectă valorile democratice și libertățile fundamentale. Vă mulțumesc! Mulțumesc, uh, spune domnul Daf. Domnule președinte, trebuie să spun cu tot respectul față de Serviciul European de Uțenie Externă că declarația doamnei Ashton a venit foarte târziu și nu mi s-a părut a fi la înălțimea um, așteptărilor. În Turcia asistăm la o adevărată trezire a democrației și termenul de comparație care vine în minte este Paris în mai 1968. Știm foarte bine că nu tot ce s-a întâmplat atunci a fost uh, bun sau pașnic sau democratic, dar știm că la final evenimentele din 1968 au uh, meritat protestele reflectă ani de frustrări față de slaba uh, um, rată de reprezentare a clasei politice din Turcia. Și sunt o ilustrare a ciocnirii unor ideologii. Pe de o parte, chemalismul și pe de altă parte, uh, ideologia islamică. Și nu așa vom asista la o, o uh, bună evoluție a unei țări liberal-democrate. Turcia trebuie să tragă învățăminte, să tolereze nonconformismul și uh, părerile contrarii. Cred că unul dintre rezultatele acestei crize a fost tentativa, mai bine zis, una dintre cauzele acestei crize a fost probabil tentativa premierului Erdogan de a avea puteri uh, absolute. Dar această idee a fost acum, se pare, abandonată. Mulțumesc. Thank you, President. Uh, let me start for. Doamna Copa, mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să trag niște concluzii de, apropo de ce se întâmplă în Turcia în ultimele zile. Eu cred că o creștere economică exponențială, dar care merge mână în mână cu um, lipsa libertății de exprimare și încălcarea libertăților fundamentale, duc la un amestec exploziv. Grupul meu de multe ori a arătat că guvernul Erdogan nu respectă drepturile fundamentale ale omului, dreptul la libertatea de exprimare, la un proces echitabil, uh, și așa mai departe. Acum, în calitate de Parlament European, trebuie să trimitem un mesaj clar. Dacă drepturile omului nu sunt respectate, Republica Turcia nu are niciun fel de perspectivă europeană, dar nu are nici măcar un viitor ca țară modernă um, și evoluată în regiune, un rol pe care um, Turcia și-l dorește. Premierul Erdogan ar trebui să se scuze în mod personal pentru violența cu care au fost reprimate manifestațiile. Și adevărata puterea lui Erdogan ar fi nu să uh, se ajungă la o escaladare a um, violenței, ci să dea dovadă de modestie, cum spuneam, și să-și ceară scuze. Pentru că toate ceea ce se întâmplă acum în Turcia este de fapt o revoltă spontană a populației și niciun fel de partid politic nu ar trebui să instrumentalizeze ce se întâmplă. Noi, în Europa, dar peste tot în lume, ar trebui să trimitem mesaje de sprijinire a poporului turc. Îmi pare foarte rău, dar trebuie să îmi, îmi spun și eu că doamna înaltă reprezentantă a reacționat mult prea târziu. Mulțumesc! Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Είναι αλήθεια... Doamna Gianacu, vă mulțumesc, domnule președinte. Poate că e prea devreme să dăm niște judecăți de valoare atât de definitive, să vedem exact ce este această demonstrație, ce sunt aceste uh, confruntări violente. Dar ceea ce vedem ne permite totuși să avem o poziție. Colegii, inclusiv domnul raportor, deja și-au definit poziția. Este clar că Turcia traversează o, uh, posibil, o perioadă în care se află la un punct de răscruce. Ar putea să se dezvolte și mai mult pe plan economic, dar nu poate să facă acest lucru uh, lăsând la o parte alte aspecte, ca de exemplu creșterea demografică au numai puțin de 15 milioane de studenți în universitățile lor. Acest lucru înseamnă ceva, va exista o nouă clasă de mijloc care nu are deloc intenția să uh, uh, um, se închine unui uh, anumite ideologii um, islamiste. numai un regim de tip uh, chemalist, cred eu, ar putea să fie viabil. Și eu sunt de acord cu faptul că doamna înalt reprezentant a intervenit foarte târziu, dar acum trebuie să fim vigilenți pentru că altfel s-ar am risca ca aceste confruntări cu forțele de poliție să uh, aibă și mai multe consecințe negative. Vedem ce s-a întâmplat cu uh, primăvara din țările arabe. Da, trebuie să fim foarte uh, precauți, să ne dăm seama care este principala cauză a răspândirii acestor uh, proteste. Da, eu cred că și eu că um, mania lui Erdogan de a avea putere absolute, aroganța cu care dumnealui îi tratează pe Uh, acei turci care uh, îi se împotrivesc și chiar uh, stilul său patriarhal nu corespund unei democrații moderne. Da, nu putem decât să așteptăm să vedem ce se va întâmpla, dar un lucru e sigur, lucrurile, situația nu este deloc roz în Turcia acum. Mulțumim, mulțumim, trecem acum la domnul Hagi Gheorghiu. Καταρχήν θέλω να πω και εγώ ότι... Mulțumesc, domnule președinte. Εφόσον υπάρχει Mulțumesc. Dar știm că democrația nu poate exista decât atunci când sunt respectate minoritățile. Și fără să se respecte dreptul la opinie al minorităților, nu are cum să existe democrație. Le mulțumesc acelor colegi care întotdeauna Ei bine, acum colegii care întotdeauna susțineau că Turcia e un model de democrație își dau seama că lucrurile pot schimba. În lumina situației actuale, lucrurile stau puțin altfel. Doamna Omen spunea că nu există compromis în politica turcă. Ei bine, eu am fost implicat la demonstra- în demonstrațiile turcilor aici la Bruxelles, în legătură cu ce se întâmplă în Turcia. Eu am vorbit acolo cu oamenii și ca cipriot trebuie să vă spun că nu există democrație în Turcia. Dacă nu își uh, retrag armatele de pe teritoriul altor state. Ceva a început în Turcia. Noi nu privim Turcia cu, ostil, cu ostilitate. Noi sprijinim poporul turc. Suntem pentru popor și sprijinim aceste manifestații, deoarece eu cred că prin ele uh, societatea turcă se poate îndrepta într-o altă direcție. Domnul Daf a comparat situația cu mai 1968. Are dreptate. Mulțumesc. Intervenții fără microfon. Asta. So, um, well, first, thank you very much, Mr. Vă mulțumesc mult, domnule președinte. În numele grupului meu, spune domnul Tenec, sunt de acord cu cei care spun că Serviciul European de Acțiune Externă a cam întârziat până să facă o declarație. Și cei ce mă cunosc nu vor fi mirați când vă spun că ce s-a întâmplat era previzibil. Temo, tensiuni existau din cauza multor presiuni demografice de altă natură în Turcia, însă eu cred că piața Taksim încă nu e piața Tahrir din Cairo, mai e până atunci. Și nu e totuși surprinzător cum au intervenit forțele de poliție. Întotdeauna au făcut așa în ultimii 50 de ani. Au fost agresivi de fiecare dată când a fost un protest. Și uh, există de asemenea și o polarizare mare în Turcia în legătură cu diferitele modele. Tradiționalist, chemalist, post-chemalist sau un model mai tradiționalist. Și n-ar trebui să ne mire comportamentul lui Erdogan. Acum câțiva ani vroia să penalizeze adulterul. să interzică și acolo. Gândiți-vă cât de afectată a fost țara mea care exportă whisky. Au interzis până la urmă alcoolul după ora 10. Na, da, nu știu, uite, unii vorbesc despre primă, o comparație cu primăvara arabă. Oamenii au dreptul să protesteze când uh, nu sunt mulțumiți de guvern. În Turcia tot a existat autocenzură, cenzura mediei, uh, nepotism. E un proces uh, încet, însă e clar că la un moment dat bula urma să explodeze și să se ajungă la proteste și la uh, astfel de demonstrații. Din punct de vedere al policilor, mă îngrijorează un lucru. Turcii cu, cu cei din uh, Qatar îi uh, înarmează pe salafiștii din Siria sau cel puțin permit armelor să treacă către ei. Asta chiar e îngrijorător. Trebuie să urmărim lucrurile cu atenție, să criticăm guvernul atunci când nu se comportă în mod democratic. Și toate acestea, bineînțeles, trebuie să se oglindească în raportul anual de progres al Turciei pe calea de UE. Please respect from now on the one and a half minutes. Un minut și jumătate, doamna Muniz. Mulțumesc. Am văzut uh, Eu nu cred exportă Turcia ce zicea domnul uh, Tenoc. E invers. Turcia musulmană ajunge în Turcia. Da, doamna Ashton a intervenit târziu, însă nu ea e problema. Problema e că de ani de zile noi negociem cu Turcia pentru integrarea acestei țări, pentru extinderea UE și capitolele 23 și 24 privind justiția și drepturile omului încă nu au fost deschise. Turcia e țara în care cei mai mulți uh, ziariști sunt uh, deținuți din zonă și din țările care negociază cu UE. Și pe lângă asta, cei care transmit pe Twitter sunt arestați. Nu putem compara primăvara arabă cu ce se întâmplă în Turcia, deoarece Turcia chiar e o democrație și celelalte nu erau. În Turcia există o creștere economică, în celelalte țări nu, însă putem compara această reacție a guvernului turc cu reacțiile autoritare. Și uh, UE ar trebui să reacționeze, deoarece au loc negocierile de aderare și ar trebui să se deschidă acele capitole. Islamizarea e o mare problemă, nu doar din motive mult mai grave de drepturi ale omului, mai ales referitor la femei și libertatea de opinie. Mulțumesc. Uh, Sofoclus. Σήμερα, αγαπητοί συνάδελφοι, Οφείλουμε να καταδικάσουμε καθαρά, χωρίς μισόλογα, την απαράδεκτη... Astăzi, dragi colegi, se vede cât de inacceptabil e comportamentul agresiv al lui Erdogan în detrimentul democrației. Trebuie să ne exprimăm simpatia, um, înțelegerea și solidaritatea față de cei care au fost deținuți în mod abuziv sau au suferit de pe urma violențelor. Eu protestez. Sunt dezamăgit și trist de modul în care au fost abordate aceste proteste. Mă opun acestui guvern autocrat. Piața Taksim îmi reamintește de piața Tahrir. Cum e posibil să se întâmple așa ceva la o țară într-o țară candidată? cum pot fi, poate fi jignită astfel uh, sensibilitatea publică? Cum se cere, de exemplu, interzicerea alcoolului într-o țară ca Turcia? Cum pot să încerce să pună uh, căuș presei? Sunt proteste masive acum în peste 60 de localități și nu e posibil ca la televiziune să se vadă programe de gătit. Cum e posibil ca armenii să fie uh, închiși la închisoare pe perioade de peste 13 luni pentru că aduc o ofensă islamului. Închei, spune domnul Sofocleus. Azi țin să condamn comportamentul guvernului Erdogan. Mulțumesc. Șache. Sorry, I didn't hear it. Thank you. Doamna Șache. Mulțumesc, domnule președinte. Doresc să mă alătur și eu colegilor care au spus că uh, reacția Serviciului European de Acțiune Externă a, a au fost ezitante. Și apoi uh, s-a spus dacă este dovedită violența poli, uh, poliției. Avem nevoie de mai multe dovezi decât avem? S-au făcut practic niște, de, niște declarații slabe și generale. protestul arată că uh, autoritatea guvernului trebuie să aibă limite. Democrația nu este numai atunci când mergem la vot. Statul de drept, democrația, uh, independența sistemului juridic, uh, independența mass media, toate acestea, când, le-am menționat, nu am fost susținută. Uh, în, oricum, cred că toate acestea au fost puse în umbră de un interes uh, pentru creștere economică. Comisarul Füle uh, este pe drum înspre o conferință planificată de mai mult timp, care este găzduit de către guvern. De ce nu anulează această conferință și nu se întâlnește cu reprezentanți și ai protestatorilor pentru a aborda subiecte mai profunde, să meargă dincolo de declarații și să se concentreze asupra drepturilor omului, a libertății de exprimare, atât online cât și în afara internetului și de ce nu interzicem exportul de gaz lacrimogen către, lacrimogen către Turcia în, ca, pentru a protesta față de această situație. Nu mă aflu printre cei care au așteptat cu mare nerăbdare acest moment pentru a spune că Uniunea Europeană trebuie să încheie negocierile de aderare, să întrerupă negocierile de aderare cu Turcia. Cred că este momentul să se facă reforme pentru a îmbunătăți viața tuturor cetățenilor din Turcia. Și cred că și PPE-ul din Parlament poate să facă ceva, pentru că partidul AK este membru uh, cu observator. Nu? Deci eh, și ei ar trebui să facă ceva. Doamna Teoharus. Mulțumesc. Am auzit diferite interpretări ale situației din Turcia, domnul Tanăc, dar și alții. Comisia a încercat să ne spună că protestele din Turcia nu au niciun fel de legătură cu alte țări musulmane. Comisia vrea să spună că cel mai important uh, lucru este volumul comerțului uh, cu Turcia al Uniunii Europene și poziția sa strategică și nu principiile democratice pe care Uniunea Europeană trebuie să le reprezinte. Cred că Um, practic, um, agenda personală a lui Erdogan de a este de a um, trece țara înspre o agendă islamică. Se construiesc uh, moschei și școli uh, musulmane planificarea familială, cât copii ar trebui să aibă fiecare, alcoolul, măsurile luate împotriva internetului, toate acestea arată că Turcia părăsește calea democrației europene. Erdogan dorește să joace un rol important ca un model pentru alte state arabe și islamice. Și închei, domnule președinte. Foarte rar solicit timp de intervenție. Președintele, dacă nu respectăm timpul, vom distruge, vom distruge întregul program. Doamna Teoharus, am așteptat de la ora 9 pentru a interveni două minute. Președintele, mai avem cinci persoane, toată lumea un minut și jumătate. Îmi pare rău, dar avem audierea cu ambasadorul care așteaptă deja de o vreme. Domnul Cumuțacos. De asemenea, aș dori să vă spun, vorbiți cu, cu uh, colegii uh, care au vorbit mai mult de un minut și jumătate. Este o problemă de solidaritate. Cei care intervin la final nu au timp să, să intervină. Nu au timp de vorbire. Domnul Cumuțacos. Mulțumesc, domnule președinte. Evenimentele traumatice și sângeroase din Turcia au uh, cauze, origini foarte clare uh, și uh, foarte profunde. Turbulențele actuale din Turcia nu sunt un fenomen trecător. Eu, din păcate, cred că este ceva ce se va reîntoarce. Și asta atâta timp cât problema identității naționale va fi pe agenda, pe agenda în această țară. A existat un conflict între partea seculară a Turciei și partea islamică a Turciei și nu cred că se întrevede un final prea curând. Nu cred că Uniunea Europeană a eșuat în angajamentele sale, însă în ultimele zile s-a arătat că Turcia încă nu a decis dacă dorește sau poate să urmeze pe calea europeană și să își um, respecte angajamentele solicitate de această cale, cum ar fi respectarea drepturilor fundamentale. Și uh, asta include inclusiv uh, consultarea și respectarea drepturilor omului. Mulțumesc, domnule președinte, spune domnul Angurakis. Am solicitat cuvântul pentru a um, condamna abordarea nefericită a Europei față de, um, față de Turcia. Am auzit declarația doamnei Ashton referitor la um, dovezile necesare pentru uh, violența pol- uh, poliției. Ce mai așteptăm? Uniunea Europeană nu poate să, să felicite Turcia pentru rolul jucat în Siria pe de o parte, și pe de altă parte să nu înțeleagă ce se întâmplă într-adevăr în țară. Am auzit diferite soluții care au fost propuse, însă ceea ce nu am auzit a fost Uh, faptul că această situație reflectă și uh, situația lucrătorilor din Turcia cu uh, salarii mici, standarde de condiții de lucru proaste și așa mai departe. Faptul că sindicatele s-au implicat în aceste proteste arată tocmai acest lucru. Doresc să-mi exprim o solidaritatea cu um, cu lupta lucrătorilor uh, din Turcia au avut loc arestări și decese și mă tem că situația nu se va, termi- nu se va încheia în curând pentru că acum oamenii știu ceea ce li se datorează. Domnul Watson, mulțumesc, domnule președinte. Mi se pare că uh, Uh, au existat trei aspecte importante. răspunsul poliției, um, lipsa uh, raportării în, um, în um, mass media turcă și uh, declarațiile președintelui referitor la rețelele sociale. Nu este mm, o revoluție. este un semn de Uh, frustrare. Uh, poate și chiar și mulți care l-au votat uh, pe domnul Erdogan sunt în stradă. Domnul Erdogan totuși a făcut foarte multe pentru Turcia a dus uh, Turcia pe calea prosperității, a, unor, um, a unei implicări regionale crescânde, însă partidul său um, face parte dintr-o, uh, dintr-o coaliție care ar putea să se împartă între o um, parte liberală și o parte mai degrabă conservatoare islamică. Și dacă se întâmplă acest lucru, s-ar putea să nu fie ceva neapărat negativ pentru Turcia. Mulțumesc, spune doamna Boscurt. Mie ce-mi lipsește este un semnal uh, puternic transmis de către Uniunea Europeană. Când vorbim despre un uh, semnal, nu este vorba de culoarea rujului de buze, este vorba de aspecte fundamentale, cum ar fi drepturile omului ceea ce cerem la Parlament de ani de zile, dreptul de a protesta, dreptul, respectarea drepturilor omului, dreptul de a protesta fără să fii uh, bătut de poliție, libertatea mass media. Și cel mai important uh, lucru este să ducem discuții cât se poate de repede cu Turcia referitor la acest uh, subiect. Și oricum trebuie să spunem foarte clar Turciei ce se va întâmpla dacă situația nu se îmbunătățește. Mulțumesc! Mulțumesc! Spune domnul Cazac. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Vedem în Turcia că există o prăpastie mare între uh, partea societății care este pro-europeană și, cea societății, și partea societății care este conservatoare și sprijină guvernul Erdogan. Este o parte a societății care deținea puterea în uh, trecut și acum este în opoziție. Nu vreau să spun că nu există dialog în Turcia și că uh, dialogul cu Turcia ar trebui să fie întrerupt, din potrivă, având în vedere noile evoluții, putem spune că există o dorință de compromis. Și nu în ultimul rând, pașii pentru rezolvarea problemei curde sunt un semnal pentru faptul că există o dorință uh, pentru dialog. Cred că capitolele 23 și 24 trebuie să fie deschise cu Turcia, astfel încât să putem depune mai multă presiune asupra acestei țări, mai ales când este vorba de pluralism, drepturile omului și libertatea de exprimare. În acest sens fac apel la colegi să deschidem aceste capitole de negociere. Domnul Salafranca. Mulțumesc, domnule președinte. Dincolo de reacția rapidă sau târzie a doamnei Ashton, trebuie să fim conștienți de importanța ceea ce se întâmplă la ora actuală în această țară. Trebuie să subliniem importanța respectării drepturilor omului și a libertății. Nu este nimic mai important pentru Uniunea Europeană decât creșterea secularizării din Turcia. Por eso, la și e important să vedem ce se întâmplă în țările vecine mai ales. De aceea reacția noastră trebuie să fie responsabilă, coerentă față de răspunsurile noastre. Trebuie să fie o reacție chipzuită, nu una exagerată, care să încurajeze instabilitatea la care s-a ajuns în alte țări. Deci trebuie să fim coerenți și prudenți. Trebuie să apărăm drepturile fundamentale și libertățile fundamentale și trebuie să avem o dezbatere aprofundată în legătură cu ce se întâmplă în lumea arabă, să vorbim despre islamizarea care se face prin mijloace democratice și să vorbim despre compatibilitatea acestor regimuri cu patrimoniul nostru de drepturi și libertăți fundamentale. Mulțumim! Comisia? Thank you very much. I just wanted to inform in this meet, this meet. Mulțumesc. Doream să vă um, informez că domnul comisar Fule, când va fi la Istanbul, nu se va întâlni numai cu um, prim-ministrul Erdogan și cu ministrul Bakish, se va întâlni și cu, cu organizațiile societății civile și cu platforma uh, Uh, Taxim. Deci am dorit să spun acest lucru foarte clar. Își va arăta același angajament față de um, principiile și valorile europene, ca și până acum. Serviciul European de Acțiune Externă, nu trebuie să interveniți numai dacă doriți. Bun. Mulțumesc foarte mult uh, pentru această dezbatere. A fost una intensă. Acum aș vrea să trecem la următoarea, următorul punct, care se va desfășura cu ușile închise. Am pierdut mult timp, de fapt nu l-am pierdut, l-am utilizat în alte scopuri. Este o formulare mai bună. Dar pentru că am folosit acest timp, trebuie să fim rapid uh, la următoarele două puncte.